întârziere pentru că ă, altfel ar fi contraproductiv. Mulțumesc ă, tuturor pentru cooperare. Uh, Mulțumesc tuturor. Astfel încheiem dezbaterea. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este un, o întrebare adresată domnului comisar în ceea ce privește importul de uh, roșii din Maroc. Maroc. Și mai întâi are cuvântul doamna Mazzoni. Mulțumesc, președinte. Întrebarea aceasta pe care am uh, prezentat-o uh, din partea Comisiei pentru Petiții ne arată că Comisia noastră nu este satisfăcută de răspunsul pe care Comisia Executivă a considerat că ne-l poate da la întrebarea pusă de Federația Spaniolă uh, Asociații a producătorilor și exploatatorilor de fructe, legume și flori FEPEX. Comisia și-a concentrat propria atenție asupra răspunderii statelor membre în mecanismul de fixare a prețurilor, fără să ia în considerare uh, întrebarea specifică din, uh, uh, a Comisiei, deci denunțul uh, situațiilor neregulamentare și ilegale a importurilor de um, roșii din Maroc. Această neregularitate a fost deja semnalată deja de mai mulți ani de către OLAF, organismul de control, care a subliniat uh, aplicarea incorrectă a metodei din uh, regulamentul 193-94, uh, care stabilește diverse metode de calcul. Consecințele acestei situații uh, sunt faptul că se face o concurență incorrectă producătorilor europeni, nu se respectă regulile pieții și încet, încet producătorii europeni și exportatorii europeni uh, s-au uh, sărăcit uh, treptat și situația este alarmantă în uh, Spania, Grecia, Portugalia, Franța sau Italia. În momentul de față se negociază un nou raport bilateral cu Marocul și, în acest, uh, și acest raport încă o dată nu ia în considerare această situație alarmantă. Uh, și continuă pe calea aplicării unor condiții de export din Maroc înspre Uniunea Europeană absolut nereglementată și fără a se respecta uh, regulile europene. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acest subiect. Este un subiect care afectează și um, un alt aspect uh, fierbinte din aceste zile, care este fluxul de imigranți, uh, uh, cetățeni care vin în masă din țări de pe coasta de nord a Asiei, Africii, inclusiv din Maroc, spre Uniunea Europeană și ajung în țările noastre și devin practic forță de muncă în agricultură. Avem o dificultate majoră de rezolvat, dar mai ales Uniunea Europeană, mai ales în acest moment, are dificultăți în a da perspective de viață, în a reduce potențialul uh, se reduce potențialul agricol al statelor noastre, Franța, Spania, Italia, Portugalia, care în momentul de față suferă de pe urma unor dificultăți grave și aș dori să știu ce are de gând să facă Comisia. Mulțumesc! Thank you. Commissioner, you have the floor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să încerc să răspund întrebărilor din această petiție. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mazzoni pentru că a înaintat această întrebare ca să putem clarifica poziția noastră. În primul rând, vreau să vă asigur că Comisia monitorizează cantitatea de roșii importate din Maroc cu mare atenție, utilizând un sistem de verificare încrucișată bazat pe declarațiile de cantitate pe care le dau importatorii și, de asemenea, de înregistrările de la oficiile vamale naționale. Comisia, până în momentul de față, nu a primit nicio dovadă de fraudare sistemică sau un eșec al sistemului de monitorizare pe care îl avem. Avem informații cu privire la un singur caz și am să revin la acesta mai târziu. E vorba de anul 2007, când Olaf, într-adevăr, a subliniat faptul că acest regim așa cum uh, este el astăzi, poate să ducă la o utilizare oportunistă, nu, doar, nu neapărat la nereguli. Uh, pentru că e vorba de uh, aplicarea metodei de calculare a prețului de intrare în Uniunea Europeană, ceea ce este o competență exclusivă a autorităților vamale ale statelor membre. Un alt aspect care este destul de important este contextul internațional care este dominat într-adevăr de runda de la Doha, care încă nu a fost încheiată. Și orice schimbare a regimului prețului de intrare poate să aibă un impact negativ asupra rezultatelor obținute deja. Noul acord bilateral cu Marocul protejează interesele producătorilor europeni utilizarea, prin utilizarea unui sistem uh, lunar de cote restrângându-se astfel cantitățile importate. De asemenea, acest acord cere o mai bună cooperare și o mai mare transparență a datelor de piață privind uh, sectorul fructelor, legumelor și florilor. Um, cota a ajuns la 52.000 uh, de tone, ea crește progresiv, a crescut progresiv în patru ani, păstrându-se astfel uh, cotele de piață tradiționale și aprovizionând Uniunea Europeană cu nevoile sale. Comisia consideră că regimul prețului de intrare respectă toate acordurile internaționale în vigoare. Comisia se va asigura că acest regulament este aplicat în mod adecvat și deci a lansat o anchetă prin OLAF. Este probabil cazul la care se referă doamna Mazzoni. În ce măsură există nereguli datorită unei interpretări uh, incorrecte a, acestei, uh, a acestui regulament? În cele din urmă, autoritățile vamale naționale și autoritățile naționale sunt cele care trebuie să monitorizeze și să recupereze taxele vamale neplătite dacă ele au fost păstrate în mod abuziv de către operatori. În ceea ce privește organizarea supravegherii, sistemului de supraveghere, unul din punctele care a fost menționat de doamna Mazzoni. Aici vreau să vă spun că Așa cum am spus, Comisia monitorizează importurile de roșii din Maroc prin utilizarea unui sistem de verificări încrucișate. Cantitățile importate și raportate de autoritățile din Maroc sunt verificate în fiecare săptămână și datele sunt comparate cu datele furnizate de autoritățile vamale naționale din uh, sistemul uh, informatic de uh, informare și de asemenea de la Eurostat. Deci avem un sistem de monitorizare foarte bun și dacă ar apărea nereguli sistematice, le-am uh, depista cu siguranță. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, doamna Heranț Garcia, aveți cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș fi vrut să mulțumesc Comisiei de, pentru, de Peții pentru munca realizată ca urmare a plângerii uh, Uh, înaintată de FEPEX, Federația Spaniolă a Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Legume și Flori, bazându-se pe raportul care a fost publicat de către OLAF în 2007. Cred că concluziile acestui raport sunt foarte clare și justifică astfel ca Comisia Europeană să se pună pe treabă și asta încă de multă vreme ar fi trebuit să o facă, tocmai pentru a clarifica acest sistem în ceea ce privește prețurile de intrare a roșiilor pe teritoriul UE. Și uh, poate că până în prezent au existat anumite nereguli, uh, având în vedere uh, nivelul de prețuri uh, care există în momentul de față. Însă nu trebuie să uităm că acum suntem în, uh, pe cale de a uh, negocia un nou acord de asociere cu Marocul. Și iată că e o ocazie nemaipomenită pentru a rezolva această problemă. Deci eu cer din partea Comisiei să-și ia în serios treaba și să vadă exact unde au fost fraudele și eventual să ceară să recupereze taxele vamale neplătite. Uh, în cazul în care s-ar ratifica un astfel de nou acord de asociere cu Marocul, acesta trebuie să aducă un răspuns la această întrebare. Noi uh, avem o perspectivă și anume, nu ne dorim neapărat să semnăm astfel de acorduri, ci să ne asigurăm că uh, se respectă și interesele producătorilor europeni, că se respectă regulile ce au fost uh, stipulate în mod clar în astfel de acorduri. Iar sectorul de fructe și legume european cere doar un lucru și anume garanții, în așa fel încât respectarea efectivă a măsurilor să fie dusă până la capăt. Acest lucru este posibil doar prin reformarea regimului de prețuri de intrare. Până când nu vom avea un nou sistem de uh, prețuri de intrare, nu putem avea un nou acord de asociere cu Marocul. Nu putem să ratificăm acest acord pe care Comisia uh, îl negociază. Și în plus de aceasta e vorba și de responsabilitatea statelor membre. Atunci, în acest caz, ar trebui să cerem statelor statelor membre un efort economic suplimentar. Însă e adevărat că de foarte multă vreme noi cerem să existe un sistem vamal european uh, eficient, asemănător cu cel din Statele Unite, în așa fel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, controlele sunt eficiente. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Geringer de Mulțumesc, domnule președinte. După părerea fermierilor spanioli care au trimis o petiție Parlamentului European, roșiile din Maroc importate la prețuri prea mici reprezintă un risc pentru producătorii europeni. Acestea sunt prețuri minime prea scăzute care au fost stabilite pentru importurile din Maroc. E vorba de 46 de euro la 100 de kilograme. Mai mult uh, de 70.000 de tone au fost exportate de Maroc anul trecut, adică de două ori mai mult decât cota prevăzută în acord. Și mulți producători europeni au pierdut bani și s-au pierdut și uh, mulți bani din uh, taxe vamale nepercepute. Uh, Olaful a subliniat în 2007 că roșiile exportate de Maroc ar putea uh, reprezenta o neregularitate uh, pentru că pentru aceste cantități nu se plătesc taxele vamale. Aș dori să cer Comisiei Europene, să întreb Comisia Europeană dacă are de gând să revizuiască aceste reguli și să recupereze taxele vamale neplătite. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Tremosai Balsels. Mulțumesc, Dragi colegi, în octombrie anul trecut am transmis o întrebare scrisă Comisiei Europene privind discrepanțele dintre diversele uh, cifre venite de la diverse servicii privind importurile de roșii din Maroc. În 2008 au fost aproximativ 100.000 de tone între cifrele de la Digitax Sud și de la Eurostat. Comisia Europeană mi-a răspuns că au observat această problemă și că o rezolvă, dar nu mi-e foarte clar dacă Comisia va reuși să facă ceea ce doresc cetățenii și producătorii europeni. În Uniunea Europeană importăm roșii nu doar din Maroc, ci și din alte țări terțe. Ar trebui să găsim o modalitate să negociem aceste importuri într-un mod corect pentru toată lumea și să nu se facă pe socoteala sectorului agricol european. Și ar trebui de asemenea să găsim o modalitate de a controla importurile din alte țări din afara Uniunii Europene, mai ales în, prin porturile nordice. Fără niște controle la vamă eficace, sectorul european al agriculturii are un viitor foarte dificil. Dacă producția europeană de roșii este prejudiciată de, de acordul dintre Europa și Maroc, va fi foarte greu să își recâștige eficiența pe teren european. Regulile și obligațiile trebuie să se aplice tuturor. Asta, asta înseamnă competiție corectă. Nu putem să acceptăm aplicarea unor reguli diferite și a unor taxe vamale diferite uh, producătorilor, din, uh, producătorilor agricoli din afara Uniunii Europene acceptarea acestui lucru înseamnă să pierdem uh, competitivitatea uh, sectorului nostru agricol și să fie afectată serios forța muncii din Europa. Eu sunt pentru uh, comerțul liber, dar în condiții echitabile și printr-o informare transparentă. Dacă acestea nu există, atunci comerțul nu este corect și concurența nu este loială. Cred că Parlamentul European n-ar trebui să ratifice acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc fără să includă anumite clauze referitoare la dimensiunea socială, la piața muncii și la uh, importurile de roșii de asemenea. Dacă nu facem acest lucru, atunci ne vom pierde uh, ne vom pierde agricultorii europeni și lanțul nostru de producție. Mulțumesc. Cristina, dorești să intervii la intervenție spontane sau să pui o întrebare ultimului uh, vorbitor? La intervențiile spontane. Bine. Mulțumesc, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția referitoare la acorduri de asociere, precum cel cu Marocul sau altul pe care l-am discutat cu Israel, e bine, ar trebui să ne, ne facă să ne dăm seama că suferim din ce în ce mai mult din cauza faptului că prețurile sunt din ce în ce mai scăzute și asta pune probleme pentru producătorii europeni, mai ales, spre exemplu, cei din Portugalia. Și mai sunt și alte dificultăți care derivă din, uh, din uh, încheierea unor astfel de acorduri. Știm că producția de fructe și legume este una tipic mediteraneană și e vorba de produse foarte ieftine. Însă, în momentul în care nu se respectă regulile în vigoare, acele reguli pe care noi noi le impunem uh, producătorilor europeni, iată că ne confruntăm cu o problemă. Trebuie să vedem, uh, să analizăm acest model de producție intensivă, care de fapt defavorizează marile concerne producătoare de fructe și legume în detrimentul producătorilor mici și mijlocii și acest lucru are consecințe negative asupra calității alimentelor noastre și bineînțeles și asupra mediului. Realitatea dă dreptate uh, celor care lansează acum un apel. Un apel și anume un apel către comisie. Însă până în prezent comisia a ignorat astfel de apeluri. Iată că a venit momentul ca Uniunea Europeană să permită producătorilor europeni să-și poată continua activitatea. Și acum ne dăm seama că, de fapt, comisia nu a luat în seamă raportul uh, din 2007 Olaf, care a subliniat faptul că existau posibile nereguli în cazul importurilor de roșii din Maroc. Și a, am vrea să știm care este impactul acestor, uh, acestor importuri, impactul lor asupra prețurilor. Și faptul că acum, în momentul de față, se uh, Uh, negociază un astfel de acord de asociere cu Marocul, ar trebui să fie o ocazie pentru a revizui acest sistem. Uh, însă vedem că acum ne confruntăm cu o situație de, aș spune, fundamentalism liberal, care prejudicează, de fapt, producătorii europeni. Și întrebarea mea este următoare. Cum va remedia Comisia la prejudiciile pe care le-au suferit deja producătorii europeni? Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Mado Adrover. Mulțumesc, domnule președinte. Producătorii de roșii din Mursia, din Andalusia, din comunitatea Valencia, sunt toți comunitari și au nevoie din partea Comisiei Europene ca ea să acționeze în mod ferm în fața unei situații nedrepte care afectează de mulți ani de zile. Există fraude și știți acest lucru. Maroco, prin acordul pe care l-a încheiat cu UE, beneficiază de un preț de intrare. Un preț de intrare care este insuficient. Nu vă uitați numai la cifrele din 2007, ci și la cifrele din 2010. Știți că producătorii de roșii spaniole trebuie să se află în concurență cu producătorii marocani, dar condițiile sunt incorrecte. Costurile de producție sunt mult mai mari în Europa, pentru că există o, o, un set de criterii și de norme de calitate, de siguranță alimentară, norme sociale, de muncă, fitosanitare, care sunt aplicate producătorilor europeni și nu sunt aplicate celor din afară. Și deci ei fac un efort suplimentar, pariază pe calitate, uh, încearcă să-și salveze recolta, dar iată, ceea ce este inacceptabil este faptul că Comisia nu examinează acest sistem al prețurilor de intrare. E un sistem foarte complex și acesta, bineînțeles, duce la apariția fraudei, așa cum a subliniat și Olaf. Și se pare că Comisia, de fapt, se uită în altă parte și trece sub uh, cu vederea acele avantaje acordate Marocului. Și nu e suficient ca să vină Comisia și să ne spună că vigilența, de fapt, revine statelor membre. Ar trebui ca acestea să-și îndeplinească răspunderea lor, cei drept, însă și Comisia trebuie să acționeze și să nu ignore volumele acelea de importuri care sunt imense și care vin dinspre Maroc. Și nu putem accepta Comisia să stea și să nu facă nimic. Acum iată că negociem un nou acord cu Marocul. Însă trebuie ca acesta să fie semnat doar în ziua în care vor exista suficiente garanții în ceea ce privește uh, egalitatea de criterii de producție care sunt aplicate, uh, aplicate atât producătorilor spanioli europeni cât și uh, celor din uh, țări terțe. Pentru că aici e vorba de interesele economice fundamentale ale unor regiuni precum Mursia, Can insule Canare și așa mai departe. Acționăm înainte să fie prea târziu. Mulțumesc. Mrs. Andres Barea. Mulțumesc, doamna Andres Barea. Mulțumesc, președinte. Desde el año 2000... Mulțumesc, domnule președinte. Din 2003 cerem noi modificarea acestui sistem de prețuri de intrare și am cerut acest lucru din partea Parlamentului European, statele membre au cerut acest lucru, Franța, Spania, Italia, Grecia, Portugalia au cerut acest lucru. Și Uh, din cauza unei aplicări, aplicări inadecvate a acestui regulament. Se utilizează o metodă de calcul care este foarte incorrectă și consecințele sunt uh, evidente. Concurență neloială pentru acest sector de producție. Și acest lucru a fost constatat uh, de către Departamentul Special pentru Fructe, Legume și uh, Flori uh, al OLAF, care în raportul său spune foarte clar în articolul 5 din raportul său că există posibile nereguli în cartul importurilor. Și se spune de asemenea că această metodă de calcul poate duce la probleme suplimentare. Și acum a venit rândul Comisiei să dea o, un răspuns, să găsească o soluție pentru acest sistem de producție, un răspuns și pentru statele membre care au solicitat modificarea acestuia. Deci vedem că de 16 ani de zile sectorul acesta de fructe și legume european sau mai precis spaniol din Andalusia, din Murcia, din Valencia este un sector afectat și e nevoie de o soluție. Și nu uitați că și consumatorii până la urmă sunt cei care au de suferit. De Mulțumesc, domnul De Castro. Președinte, onorevole... Domnule președinte, stimați colegi, Petiția pe care o discutăm astăzi uh, a fost depusă în momentul în care Comisia pentru Agricultură și pentru Comerț Internațional din Parlament discută noul capitol privind agricultura din acordul cu Marocul. Olaful ne confirmă faptul că s-au săvârșit neregularități în ceea ce privește calculul taxelor privind uh, importurile de roșii și producătorii europeni au avut de suferit. Aceștia sunt îngrijorați în legătură cu uh, prevăzuta creștere a importurilor de roșii și de alte fructe și legume în general dacă se semnează acest raport. Bineînțeles, suntem preocupați de îngrijorările lor din cauza unor agricole, uh, acorduri bilaterale care sacrifică partea agricole pentru alte avantaje industriale. Repetăm, Comisia Europeană acest lucru. Doresc să semnalez uh, că situația actuală de criză economică și politică din întreaga zona Magrebului trebuie să ne ducă să ne gândim cu bine la acest uh, acord cu mai multă solidaritate. Mulțumesc! Perez. Doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și uh, petiționarii din partea FEPEX, Comisia trebuie să modifice și, repet încă o dată, e vorba de o petiție care a fost înaintată nu numai de Spania, ci și de alte state membre și se referă la anumite articole precise din regulament. E bine, uh, referitor la sistemul de calculare a prețurilor de intrare, pentru că e nevoie de o reformă, de eliminarea metodei de deducere a prețurilor. Și acest lucru este necesar pentru că importatorii aleg întotdeauna metoda de calcul care avantajează cel mai mult, în așa fel încât să nu plătească sume suplimentare. Având în vedere că va intra în vigoare noul acord cu Maroco, iată că încă, mă, de fapt, acest acord încă mai trebuie să fie uh, acceptat de către Parlamentul European, e cred că a venit momentul ca odată pentru totdeauna Comisia să procedeze la modificări și uh, să corecteze sistemul. Pentru că modul în care funcționează acest sistem, de fapt, e uh, uh modificarea acestuia nu ar putea fi decât o contrapartidă logică a celor ce așteaptă din partea noastră producătorii europeni. Mulțumesc, trecem la procedura cash de ai, domnul Lavia mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că dezbaterea de astăzi este de această petiție depusă de FEPEX uh, este foarte oportună, având în vedere că se discută în momentul de față în Parlament uh, acordul comercial cu Marocul. Este evident că această petiție semnalează o problemă la care Comisia încă nu a găsit o soluție. Și Parlamentul uh, solicită ferm această soluție înainte de a semna noul acord, pentru că nu se poate continua astfel făcându-se um, ca agricultorii europeni să plătească pentru această voință Europei de liber schimb. Trebuie să ne apărăm producătorii proprii, nu doar uh, în ceea ce privește producția de roșii, dar și uh, în general în sectorul fructelor și legumelor, care uh, riscă să fie foarte grav afectat de această deschidere a pieței. Mulțumesc. Domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Criticile auzite aici în această dimineață sunt uh, de înțeles. Sunt multe de făcut pentru ca un posibil acord privind produsele agricole în general cu Marocul să poată să fie sprijinit de toată lumea. Un acord care, pe de o parte, trebuie să răspundă exigențelor unui echilibru care să nu pună într-o situație prea dificilă producătorii europeni și, pe de altă parte, care să ofere reguli clare și transparente în concurență pe piețele agricole. Iată care este calea de urmat pentru a ne asigura că raportul dintre UE și Maroc va fi unul pozitiv. Invit, deci, Comisia să caute soluții adecvate, fără a pierde din vedere interesele producătorilor noștri, dar să nu pierdă din vedere nici o politică generoasă, reînnoită în relațiile cu Marocul, mai ales având în vedere ce se întâmplă în zona Magrebului în general. Ar fi bine să se înțeleagă acest lucru. Nu aș dori ca, în loc să importăm produse agricole roșii, să uh, importăm forță de muncă uh, care să strângă roșiile la noi acasă. De aceea politica europeană în acest sens este atât de importantă. Eh, eu cred că în pasado... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în trecut experiența aceasta de business as usual nu ne-a dus decât neplăceri și în acest caz trebuie să fim foarte precauți, mai ales în ceea ce privește situația așa cum se dezvoltă ea în Maghreb. Bineînțeles, Nasra ne-a spus că în condițiile actuale sunt prea puțin pertinente, deci eu cred că nu putem să continuăm în negocierile acestea cu acordul cu Marocul. E nevoie mai întâi de o clarificare a modului în care evoluează lucrurile în, sta, în, în contextul actual și să spunem foarte clar că roșiile sau indiferent orice alt produs care ajunge în Uniunea Europeană trebuie să uh, uh, respecte exact aceleași condiții și criterii care le respectă producătorii europeni. Și dacă nu este cazul, trebuie să reluăm întregul context pe ansamblu. Ne aflăm în fața unei necesități. Nu, nu bineînțeles, nu vrem să pariem pe o politică protecționistă, ci vrem să pariem pe dreptate, pe o atitudine justă. Și trebuie să fim cât mai responsabili posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gutierrez domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care înțeleg foarte bine cu ce problemă se confruntă regiunea Mediteranei. Uh, nu numai delegația spaniolă, dar și toți cei care înțeleg aceste regiuni, Murcia, Valencia, insulele Canare, sunt oameni acolo care sunt frustrați pentru că Comisia continuă să negocieze acest acord. Și întotdeauna uh, noi am fost confruntai uh, confruntați cu o dublă problemă. Mai întâi suntem punctul de recepție, ca să spun așa, al imigranților care vin din uh, nordul Africii și iată că mai suntem confruntați și cu această perioadă de criză. Și într-o astfel de uh, perioadă de criză, iată că ne confruntăm cu aceste persoane care vin, lucrează la noi și care trimit fonduri acasă înapoi la familiile lor. Însă eu acum cer de la Comisie ca ea să se conformeze competențelor ce au fost acordate de către tratat și anume să apere interesele cetățenilor și să nu cumva să uh, practice o politică care uh, să fie discriminatorie pentru că produsele Uh, din afară care vin nu respectă exact aceleași criterii fitosanitare și de producție ca în Uniunea Europeană. Mulțumesc, până domnul președinte, are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Piața unică europeană a fost înființată tocmai pentru a avea o mai bună protecție a consumatorului european. Consumatorul are dreptul să cumpere oriunde produse uh, sănătoase și la prețuri corecte. Uh, ceea ce înseamnă că e nevoie de un control la import al, al cotelor care să respecte mai multe condiții. În primul rând, cantitățile importante trebuie să fie foarte bine controlate și acest lucru se referă mai ales deci la partea cantitativă. În al doilea rând, calitatea produselor trebuie de asemenea să fie controlată. Yes, ne referim aici la standardele de producție și, în al treilea rând, consecințele asupra sectorului agricol european trebuie să fie luate în considerare. Nu putem să facem afaceri pe socoteala, pe cheltuiala altora. Uh, pentru că e nevoie uh, de, uh, să, să evităm astfel de afaceri care să dăuneze producătorilor agricoli europeni. De aceea rog Comisia să își analizeze încă o dată situația cu atenție înainte să încheie acest acord. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dantin. Mr. Dantin? Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc producătorilor spanioli care ne-au adresat această petiție într-un moment foarte potrivit. De luni de zile, aici la Parlament, advert, um, Comisia în legătură cu riscurile uh, puse de anumite acorduri bilaterale. Suntem, bineînțeles, sensibili eh, la problemele dezvoltării Marocului. Știm că este important ca populația marocană să rămână în țara sa. Aceasta este cea mai bună soluție și astfel vom, ne, ni se vor evita probleme legate de imigranți pe viitor. Dar atunci când Comisia ne spune că noul acord acceptă această situație, Uh, și noi vedem din raportul OLAF faptul că situația la care face aluzie Comisia nu este cea reală. Și aș dori, deci, să alertez Comisia și în legătură cu alt aspect. Acum se spune că acordurile negociate vor sprijini producătorii marocani. Dar despre ce producători e vorba? Exportatorii sunt, de fapt, firme mari în domeniul agroalimentar care au creat exploatări, uh, au, au uh, ferme imense în Maroc. Deci nu e vorba aici de micii producători, pentru că aceștia nu pot să producă în condiții acceptabile pe piața europeană. Deci haideți să nu uh, încurcăm subiectele și vă rog, spuneți-ne adevărul. Mulțumesc. Asta cer comisiei. Domnul șef Șefțefcovici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să încep cu câteva cifre, pentru că s-a făcut referire la cifre de către mai mulți eurodeputați. Deci, o să folosesc datele COMEX. Importurile europene de roșii din Maroc au crescut de la 185 de mii de tone în sezonul 1999-2000 la 295 de mii de tone în 2009-2010. În urma tendinței normale a importurilor de uh, fructe, legume și flori de, din întreaga lume. Extra, importurile suplimentare au crescut de la 245.000 de tone la 493 de mii de tone. Și trebuie să subliniez cota Marocului în uh, cota a, a scăzut de fapt de la uh, 76 la 59%. În uh, Uniunea Europeană se produc uh, 80 de milioane de tone de roșii, uh, dintre care 6,5 până la 7,5% sunt destinate pieței uh, produselor proaspete. Cred că e bine să ținem minte acest lucru ca să putem să tratăm problema uh, într-un mod proporțional. Dacă vorbim despre noul acord cu Marocul, noi la Comisie considerăm că acesta este unul modest, echilibrat și, dacă este adoptat, Comisia se va asigura că toate condițiile și regulile vor fi respectate în în întregime. Cantitățile suplimentare uh, sub cota uh, ratei tarifare vor fi păstrate uh, conform tradițiilor uh, Uniunii Europene. Uh, în momentul de față avem o cotă suplimentară de 300 de mii de tone și vom avea 285 um, de mii de tone în această cotă tarifară. Deci, nu este o diferență atât de mare. E vorba de regimul nostru de importuri obișnuit. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să mă îndrept către o altă problemă care a fost menționată. Acestea s-au făcut afirmații că noi nu am acționat. Nu pot să accept aceste acuzații, pentru că nu am găsit nici o eroare sistemică a regimului. A existat un caz care a fost prezentat astăzi. În acest caz, Olaf a lansat o investigație uh, a transmis dosarul cu uh, constatările uh, curții din Franța, care nu a recunoscut în totalitate aceste rezultate. În orice caz, um, plata parțială a taxelor vamale neplătite a început deja și vreau să vă asigur că Comisia asigură cel mai înalt standard de control a tuturor importurilor de uh, fructe și legume proaspete în Uniunea Europeană. Înțeleg uh, vigilența membrilor Parlamentului European și, de asemenea, uh, vigilența sectorului agricol, atenția pe care o acordă acestui sector. Vreau să-i asigur că dacă organizația are dovezi concrete de fraudă, atunci le invităm să ne supună atenție aceste dovezi. Comisia va analiza cu atenție lucrurile și va lua măsuri dacă acest lucru va fi necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor. Se încheie dezbaterea pe acest punct și suspendăm reuniunea până la ora 12.